extindere este considerată a fi adoptată. Nu sunt sigur despre ce doriți să vorbiți. Nu, a fost o neînțelegere. Deci eu consider că această solicitare a fost adoptată și putem merge mai departe. Raportul privind mortalitatea mortalitatea pești, un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul și se adoptă. Raportul Geringer-Ödenberg, de asemenea, un singur vot, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și de asemenea se adoptă, iar Acum uh, supunem la vot următorul acord cu Elveția. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. De asemenea, uh, raportul domnului uh, doamnei Beghin s-a deschis votul pentru vot cu apel nominal. S-a închis votul. și de asemenea se adoptă raportul Viegas și votăm de asemenea electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și de asemenea se adoptă raportul Aguilera Garcia. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și de asemenea se adoptă următorul raport al domnului Caputo, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și de asemenea se adoptă raportul Rodus, planul multianual pentru stocurile demersiale din Marea Nordului. Avem o propunere să respingem propunerea Comisiei, supunem la vot această propunere ridicând mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge această solicitare. Deci, îmi cer scuze. Trecem la vot cu apel nominal. Nu, mă scuzați, spune președintele, îi dau cuvântul doamnei Hazekamp. Domnule președinte, mulțumesc. Eu uh, doresc să fac trimitere la punctul 953 uh, uh, va trebui să supunem la vot amendamentele pentru plen înainte de a trece la votul pentru compromis progresul uh, realizat pentru că noi trebuie să uh, fim de acord cu proiectul de dezvoltare al ONU. Organizații internaționale pentru protecția mediului invită chiar să votăm împotriva acestui plan. Eu cred că trebuie să salvăm uh, planul pentru pescuit și sal- pentru salvarea diversității peștilor în Marea Nordului. Mulțumesc! Supun la vot propunerea. S-a deschis votul, supunem la vot propunerea. S-a închis votul. Și se adoptă. Sorry, I understand there is a confusion, so că a fost o confuzie. Am supus la vot propunerea doamnei Hazekamp. Încă o dată, propunerea doamnei Hazekamp. Ă, cine este pentru această propunere? Nu, va fi un vot cu apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul. și se respinge. Trecem acum, vot cu apel nominal 103, s-a deschis votul. S-a închis votul. So once again, the vote is open. Încă o dată s-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Trecem acum la amendul 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum trecem la raportul Moran Chartier și Ongerius. Cred că domnul Martin solicită să intervină. Aveți cuvântul. Mul- uh, Mulțumesc, domnule președinte contestăm raportul de trialog și cerem să se voteze toate amendamentele. So, uh, we will put that... Deci, supunem la vot această solicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă această propunere, deci trecem la vot cu apel nominal pentru amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Iar acum, ridicând mâna, amendamentul 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul pentru raportul Engström, un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Următorul raport, Scott Cato, un singur vot, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Cine dorește să intervină, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, cu scurt timp în urmă am avut dosare complicate. Majoritatea deputaților nu au reușit să le parcurgă și când am ajuns la versiunea finală privind detașarea lucrătorilor, când am supus-o la vot, nu a fost clar ce anume votăm. Deci vă rog să anunțați foarte clar ce supuneți la vot și uh, Ă, ă, doamna Iasovinscă, nu aveți dreptate. Am spus al cui raport îl supunem la vot și ă, a fost un vot cu mare majoritate. Vă mulțumesc. Trecem acum la votul privind Guteland, un singur vot, vot electronic și s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. și se adoptă. Bun, încheiem sesiunea de voturi. Trecem acum la explicațiile de vot și rog pe cei care nu doresc să rămână în sală să o părăsească în liniște. Uh, Toia, uh, Doamnă Toia. Doamnă Toia, aveți uh, o intervenție? Colleagues, those of you that are not Dragi colegi, cei dintre dumneavoastră care nu participă la explicațiile votului sunt rugați să părăsească sala în liniște, astfel încât să putem continua. Doamna Toia, în ceea ce privește ordinea lucrărilor, am asistat la începutul uh, sesiunii la un șoc cu vorbe foarte grele cu privire la situația unei stat care este membru a Uniunii Europene. Respectând acest uh, plen, cred că nu se pot spune astfel de vorbe grele. Vreau să Subliniez, domnule președinte, că țara noastră este o republică care are o Constituție și cu un președinte care a garantat respectarea Constituției în fața atacurilor celor care au vrut să calce în picioare această Constituție. Noi suntem pentru statul de drept și și în aceste zile Italia s-a dovedit o țară care este în măsură să uh, facă față unor atacuri inacceptabile. Președintele intervine. și întrerupe vorbitoarea. Aș dori să vă reamintesc că am întrerupt uh, și microfonul acelui vorbitor pentru că nu era pe procedură. Cât s-a auzit la microfon, sigur putem uh, vedea cât s-a auzit, uh, însă și pentru că a fost o observație inadmisibilă pe procedură. Trecem acum la explicația voturilor, în primul rând cu raportul Aguilera Garcia. Începem cu doamna D'Amato, două minute.